Um, hello, dear colleagues. Good evening. Bună ziua, dragi colegi. Bună seara. Bun venit la ședința noastră extraordinară aici la Strasburg. Ați văzut care este proiectul de ordine de zi și dacă nu sunt uh, obiecțiuni, putem să considerăm că această ordine de zi se adoptă. Avem interpretare în 20 de limbi și, ca de obicei, puteți și uh, prin e-meeting să urmăriți uh, și să aveți documente și imagini de la această ședință. Vreau să vă mai reamintesc ceva în legătură de, cu întâlnirea informală cu, împreună cu doamna Aini, care este președinte a uh, insulelor Marshall Președinta Arni vine la Parlamentul nostru pentru o dezbatere uh, legată de retragerea americanilor dintr-un uh, acord care vizează această țară. Este vorba de acordul privind schimbările climatice, COP21, așadar. Uh, iar uh, această țară este foarte afectată de această retragere a americanilor. Uh, în noiembrie va avea loc deja conferința COP23. Vă rog frumos să veniți miercuri uh, de la 9 și 30 pe 30 iunie ca să o întâlniți pe doamna președintă a, Republicilor, a Republicii Iselor Marshall Asta este tot ce vreau să vă spun. Acum îl avem uh, printre noi pe domnul vicepreședinte Timmermans, vicepreședinte al Comisiei. Îi uh, dau bun venit și sunt sigură că vă bucurați să fiți aici, așa cum noi monitorizăm cu multă atenție activitățile dumneavoastră la comisie și sperăm că ideile și speranțele noastre pentru viitor se vor confirma și din punctul de vedere al Comisiei. Uh, schimbările climatice sunt o prioritate a Comisiei Executive și știm bine că asta se va menține ca și prioritate pe agenda de lucru a Comisiei. Suntem în trialog cât privește modificarea sistemului ETS, cât privește LULUCF. Avem pachetul privind energia curată, de asemenea în discuție și bineînțeles că sunt oportunități pentru a comunica în legătură cu inițiativele noastre comune, dar aceste pachete sunt și ceva destul de greoi. Uh, Ținând cont uh, de obiectivele ce privește dezvoltarea sustenabilă, Uh, sunt convinsă că ne veți spune câteva cuvinte și despre acest subiect și am dorit să auzim mai multe și despre abordarea generală a Comisiei cu privire la sustenabilitate și, în special, suntem interesați să auzim părerea dumneavoastră și planurile cu privire la implementarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă în politica internă și externă. După cum bine știți, uh, lucrăm acum uh, la un raport uh, din proprie inițiativă în ceea ce privește sustenabilitatea. Am trimis o delegație la conferința Ocean în ceea ce privește aceste obiective de dezvoltare sustenabilă și de asemenea, am dorit să auzim câteva cuvinte cu privire la implementarea uh, planificată, cu privire la economia circulară și planul de acțiune referitor la aceasta, în special cu privire la strategia privind plasticul, care ne interesează foarte mult. Nu voi mai uh, insista prea mult, nu vă voi mai răpi din timp, dar doresc să vă spun că în uh, activitatea noastră pe sănătate și uh, siguranța alimentară, așa cum am uh, menționat și la conferința la care am participat, evident nu suntem mulțumiți pe deplin de progresele care au fost înregistrate, în special în ceea ce privește rezistența antimicrobiană. Pentru că, în calitate de Parlament European, am solicitat de mai multe ori un plan de acțiune care să îl urmeze pe cel care a expirat anul trecut și să fie acompaniat eventual de măsuri legislative. În plus, în continuare avem nevoie de ajutor din partea Comisiei pentru a continua cu pachetul în ceea ce privește medicamentele de uz veterinar, care a fost adoptat la Parlament, dar s-a blocat la negocierile cu Consiliul. Și considerăm că este absolut necesar. Acestea fiind spuse, uh, le urez încă o dată bun venit colegilor și uh, domnului Timmermans, căruia îi dau cuvântul. Thank you very much. Um... Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pentru mine este o întâlnire foarte importantă pentru că pregătim următorul program de lucru al Comisiei. Dorim să știm care este opinia Comisiei dumneavoastră, o comisie atât de importantă care uh, vizează și prioritățile comune legislative ale UE de anul acesta. Suntem activi pe pachetul uh, privind uh, sistemul ETS, privind uh, deșeurile și, de asemenea, aș aborda și problema pachetului energie curată. Însă aș începe, așa cum ați spus și dumneavoastră, cu această agendă care ne orientează, agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și pentru uh, obținerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Eu personal, comisia noastră se angajează foarte serios în acest sens, atât în Uniunea Europeană, cât și în parteneriatul dezvoltare și cooperare cu țările terțe. Anumite dintre aceste um, obiective de dezvoltare durabilă sunt uh, greu de uh, atins. Oricum, ele se găsesc în centrul atenției internaționale, iar anul trecut, în noiembrie, am prezentat un document ca reacție la uh, aceste priorități SDG și uh, vreau să vă spun că dorim ca toate acestea să se traducă în fapte și în decizii pe plan internațional și vom avea două direcții de lucru din partea Uniunii Europeană. În primul rând, uh, introducerea acestor obiective de dezvoltare durabilă în programul de lucru al Comisiei, în prioritățile noastre uh, și în uh, prioritățile pe care le abordăm împreună cu celelalte instituții, cum este cea a dumneavoastră. Apoi, reflecții în legătură cu viziunea pe termen mai lung, după 2050 pe 2020. Întâi mm, dorim deci să atingem niște obiective pentru 2020, dar și după aceea trebuie să avem o viziune uh, coerentă a ceea ce se va întâmpla deci după 2020 deci și până în 2030. Dorim o viziune pe termen lung, uh, în cooperare cu toate părțile interesate, pe o platformă pe care ne pregătim să o lansăm și bineînțeles că Parlamentul, Consiliul și statele membre sunt implicate în acest efort. Uh, Uniunea Europeană va juca un rol aparte în aceste eforturi. Toată lumea, cetățenii, firmele, instituțiile vor trebui să pună mâna și să poată să facă eforturi pentru a atinge aceste obiective de dezvoltare durabilă. Din păcate, Statele Unite s-au retras din acordul de la Paris. Este o decizie cât se poate nefericită. În aceste condiții, Uniunea Europeană tocmai trebuie să rămână hotărâtă și unită și să dea dovadă de spirit de leadership. Și cred că niciodată n-am avut parte de o provocare mai mare ca aceasta de a menține un nivel înalt de dezvoltare și de uh, asigurări sociale și de coeziune socială și pe de altă parte să reducem povara pe care eh, noi o punem eh, pe umerii eh, planetei noastre, consumându-i resursele și există o bătălie pentru resursele naturale, iar noi trebuie să arătăm că pot să fie o societate dezvoltată și, și cu protecție socială bună și, pe de altă parte, să fii mai respectuos față de mediul Uh, înconjurător. Cu economia circulară, pachetul respectiv este un exemplu excelent pentru a reduce uh, deșeurile marine, pentru a promova locurile de muncă, <clears throat> creștere economică și așa mai departe. Și aici avem pachetul deșeuri care este central, o prioritate pentru toate instituțiile noastre și mai ales la dumneavoastră aici. Trebuie să facem împreună <clears throat> eforturi comune și rapide, să ne punem de acord uh, până la sfârșitul acestui an. Contez pe dumneavoastră pentru a face acest lucru, mai ales că a început uh, trialogul. O bună gestiune a eșeurilor este de, uh, bună pentru toată lumea, pentru mediul înconjurător, pentru firme și așa mai departe. Acum cred că înțelegem mai bine asta la nivelul statelor membre, mai mult decât oricând. Comisia își dorește să fie cât se poate de ambițioasă cu acest pachet cu ținte ambițioase pentru reciclare, pentru reducerea deșeurilor și pentru reguli uh, echitabile și transparente de calcul. Trebuie să putem să ne comparăm performanțele între noi. Anumite țări, într-adevăr, mai au nevoie de timp suplimentar pentru a atinge aceste ținte și, pe de altă parte, nu trebuie să dăm derogări la nesfârșit. Nivelul de ambiție trebuie să însemne și sprijin pentru cei care sunt mai lenți, dar nu să însemne o amânare sine de acestui pachet ambițioși ce privește țintele, obiectivele, dar și când vine vorba de regulile de calcul. E bine și încurajator că și Parlamentul și Consiliul și-au uh, dat mâna pentru a arăta cât de importantă este această comparabilitate între statele membre. <clears throat> calculele legate de gropile de gunoi și de alți indicatori trebuie să fie transparente. Apoi, ierarhia deșeurilor și o mai bună folosire a instrumentelor economice și responsabilizare. Toate aceste lucruri sunt esențiale. Parlamentul, pe bună dreptate, a cerut ținte cantitative, însă asta înseamnă că trebuie să fie date uh, complete și credibile și studii de impact pe măsură. Este foarte bine, într-adevăr, să avem și un accent pe uh, risipa alimentară. Există o serie întreagă de inițiative și un green card care a fost lansat. Asta este foarte bine, dar mai sunt și alte inițiative pe care Parlamentul și Consiliul uh, și le doresc ca fiind prioritare pentru Comisia Executivă și aș putea să intru în detaliu cu dumneavoastră dacă doriți. Uh, contăm pe o uh, cooperare constructivă între legiuitori și în acest sens ajungem la un acord cât se poate de rapid și pozitiv. Aș mai da acum, uh, aș mai pune un accent acum uh, pe un lucru foarte important, problema plasticului. Plasticul care ocupă un loc central în viața noastră de toate zilele, de fiecare zi și în economie. Uh, însă aproape 70% din plasticul, din produsele de consum, ajunge la gropile de cu noi sau este incinerat. E vorba de milioane de tone, pe de altă parte, care ajung în natură, dăunând echilibrului acesteia și dăunând sănătății noastre. Recent în țările de jos s-a demonstrat că dopurile, nu sticlele, ci dopurile, dopurile nu sunt biodegradabile, ci uh, numai sticlele, ei bine, aceste dopuri ajung și dăunează mediului marin. Deci sunt multe de făcut în acest sens. Mai bine de 90% din plastic uh, este un plastic care este um, produs pentru prima dată și care emite foarte multe emisii de dioxid de, car- de carbon. Și s-ar putea să ajungem la până la 15% emisii numai din producția de plastic. Și trebuie să fim atenți la acest subiect, iar um, pe economia circulară se pune un accent pe plastic, pe uh, ciclul de viață integral acestui material plastic, și pentru asta trebuie să implementăm cerințele existente. Știți bine că avem astfel de ținte deja existente în legislația noastră actuală, dar mai trebuie să existe sinergii și cu alte inițiative, cum ar fi ecodesignul, însă și mai departe trebuie mers pentru a aborda problema plasticului. De aceea avem uh, intenția de a publica înainte de sfârșitul acestui an o strategie privitoare la plastic. Trebuie ca conceperea folosirea și ciclul de viață al materialelor plastice să fie gândit în mod holistic și trebuie ca plasticul să circule în economia uh, europeană și am discutat cu cei din industrie și sunt angajați pentru a găsi niște soluții. Trebuie să profităm de această atmosferă, astfel rezolvând nu numai o problemă de mediu, dar și asigurându-ne un avantaj competitiv foarte mare pe plan internațional din punct de vedere economic. E nevoie de un nou lanț valoric pentru acest, aceste materiale plastice, iar produsele plastice, din materiale plastice trebuie să fie uh, să poată să fie reciclate, să fie durabile și să nu existe deșeuri din materiale plastice în mediul înconjurător. Este o mare provocare Însă deja uh, avem uh, actori importanți, cum ar fi Statele Unite, care s-au apucat de treabă în acest sens. În ce privește microplasticul, uh, multe țări le-au și uh, uh interzis. Deci există niște alternative, inclusiv, așa cum ne spune, cercetarea științifică. Biodegradabilul, uh, plasticul biodegradabil și acesta poate să fie o uh, soluție um, bună pentru mediu, dar trebuie să fie ceva durabil. Am avut uh, consultări țintite cu părțile interesate și vom continua să facem aceste consultări pe 26 septembrie în legătură cu uh, materialele plastice. Și aș mai spune câte ceva, în sfârșit, în legătură cu metoda noastră de lucru. Eu nu văd niciun fel de contradicție între o mai bună legiferare și uh, uh, standarde de mediu înalte, asta ca să fie foarte clar. E vorba de obiective ambițioase, însă trebuie să înțelegem că uh, o bună legiuire înseamnă și gesturi bune pentru mediul înconjurător. Anul trecut am, am mm, adoptat un raport Uh, în legătură cu impactul legislației asupra mediului înconjurător. Am dorit să vedem cât de uh, potrivită legislația noastră de mediu astăzi. Un fitness check, așadar, asta am făcut. Am făcut asta și pentru uh, directiva privind habitatul păsărilor. Ne-am vorbit despre asta anul trecut când ne-am întâlnit și s-a dovedit că directiva trebuie să fie mai bine implementată pentru a fi mai eficace dar această evaluare nu a însemnat că Comisia va propune o nouă directivă, însă discuția ne-a permis să, permis să înțelegem mai bine care sunt provocările și nelămuririle cu care se confruntă oamenii. Și acum, în acest sens, știm mai bine ce se întâmplă pe plan local, regional, când vine vorba de această directivă. Cei de la fața locului ne spun ce nu merge, și avem șansa de a vedea cum o directivă se aplică pe teren. Așadar, vă mulțumesc foarte mult. Poate că am vorbit prea mult. Acum aș dori să uh, discutăm împreună. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar Timmermans. Este foarte important ceea ce a spus cu privire la pachetul privind deșeurile. Le avem aici pe raportor și trebuie să mulțumim uh, comisarului Vela și celorlalți care au sprijinit foarte mult uh, perspectiva Parlamentului uh, la discuțiile tripartite, pentru că de-abia așteptăm să promovăm și să susținem cea mai bună politică posibilă. Apreciem ceea ce ați spus cu privire la faptul că avem nevoie de aceste obiective de dezvoltare durabilă în uh, cadrul politicii europene. Vorbim despre o reglementare mai bună și uh, în ce privește regulamentul Omnibus, am uh, constatat care sunt propunerile înaintate de dumneavoastră, dar trebuie să primim mai multe explicații pentru a înțelege mai bine care sunt intențiile dumneavoastră în ceea ce privește eliminarea anumitor prevederi care poate împovărează. Dar trebuie să înțelegem mai bine cum stau lucrurile pentru a vă putea sprijini pe această cale. Așadar, câteva explicații suplimentare ne-ar fi de folos. Acestea fiind spuse, însă, mă întorc către colegii mei care sunt nerăbdători să vă adreseze întrebări. Vom începe cu coordonatorii și, în primul rând, va lua, va lua cuvântul domnul Lize. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei, pentru prezentarea dumneavoastră și doresc să subliniez, în primul rând, ceea ce ați menționat cu privire la subiectul plastic. Ar fi îmbucurător dacă Comisia ar veni cu niște propuneri în acest sens, într-adevăr. Însă doresc să mă refer la ceea ce uh, președinta noastră, doamna Adina Valean, a spus la uh, finalul uh, intervenției dumneavoastră. Această comisie nu este răspunzătoare numai pentru mediu, ci și pentru sănătatea publică. Și dacă nu am constatat greșit, atunci Comisia Europeană de când uh, și-a început mandatul, nu a făcut nicio propunere cu privire la acest subiect, sănătate publică. Iar noi, ca Parlament, privim cu un ochi critic acest lucru, pentru că există rezoluții ale Parlamentului care vă solicită să faceți ceva, mai ales în ceea ce privește rezistența la antibiotice și doamna președinte a menționat acest lucru în introducere și doresc să subliniez o dată în plus acest lucru, pentru că avem o propunere a Comisiei în fața noastră pe care o salutăm, însă pe viitor ă, așteptăm stimulente în ceea ce privește ă, noile antibiotice care vor fi dezvoltate pentru animale. animale. Pentru că dacă se dezvoltă noi antibiotice pentru oameni, nu există niciun fel de uh, propunere a comisiei. Și pe lângă toate celelalte lucruri pe care trebuie să le facem pentru a limita rezistența antimicrobiană, este nevoie să se investească și în inovație și cercetare în acest domeniu. Și aici trebuie să se ofere același sprijin ca și în cazul medicamentelor pentru uz veterinar. Nu are rost să enumăr acum toate problemele, însă, per total, este foarte important să se meargă pe această direcție. În tratatele europene scrie că avem uh, competență în ceea ce privește sănătatea, deci nu este singura competență, dar avem temei juridic în acest sens și dacă este să întrebăm pe cetățenii europeni de ziua lor sau de anul nou ce își doresc cel mai mult, atunci nu își doresc, uh, în primul rând, uh, reforme instituționale sau o creștere economică, ci ei spun ne dorim sănătate. Așadar, Comisia trebuie să preia această răspundere cu prioritate. Mulțumesc, Lize. Uh, suntem de acord cu dumneavoastră. Doamna Dali. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule Timmermans, că sunteți alături de noi și că ați subliniat uh, care sunt prioritățile pe care le împărtășim cu dumneavoastră. Doresc să mă concentrez asupra unui alt aspect despre care nu ați vorbit, așadar va fi o ocazie pentru noi să aprofundăm și acest subiect. Glifosatul, care a devenit un subiect apolitic, dar și politic, pentru că este o substanță despre care se spune că este cancerigenă, dar există studii care neagă acest lucru. Pe 15 martie s-a ajuns la concluzia că dovezile uh, științifice existente nu îndeplinesc criteriile uh, potrivite pentru a clasifica glifosatul ca fiind substanță cancerigenă. De aceea, Comisia a autorizat glifosatul și nu l-a eliminat de pe piață. Aș dori să vă solicit ca vicepreședinte responsabil pentru acest domeniu să continuați uh, evaluările în acest domeniu, precum și uh, domeniul în ceea ce privește producerea acestora și, în special, măsurile speciale pe care Comisia le ia în considerare atunci când vine vorba despre transparență și studii ale experților uh, pe care um, ni le pun la dispoziție în ceea ce privește aceste substanțe. Atât EFSA cât și ECA au ajuns la concluzia în ceea ce privește uh, calitatea de a fi cancerigene a acestor substanțe, că nu se știe cum stau lucrurile. De aceea dorim ca aceste studii care au fost uh, realizate de cele două instituții să mai fie evaluate. Președinte, mulțumesc, domnule Dali. Dau acum cuvântul. A, de la ECR nu este nimeni prezent, este adevărat? Da. Atunci trecem la ALDE, doamna Bilda. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru că colegul meu nu a putut fi alături de noi astăzi, așadar voi vorbi în numele său. Două subiecte mă interesează. Voi încerca să fiu succintă. În primul rând, în ceea ce privește strategia privind biodiversitatea, iar în al doilea rând, uh, dumpingul uh, în domeniul mediului. În ceea ce privește biodiversitatea și strategia cu privire la aceasta, ei bine, aceasta merge până în 2020 și aș vrea să știu care sunt măsurile concrete pe care le preconizează Comisia cu privire la această strategie? Cum o evaluează, dacă suntem la termen cu implementarea? Ce face mai exact Comisia? Pentru că ce auzim din partea organizațiilor de mediu sunt suișuri și coborâșuri uh, și că există o pierdere catastrofală în ceea ce privește biodiversitatea la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rând, dumpingul de mediu. Am văzut cum stau lucrurile cu Brexitul. Avem un nou uh, ministru de mediu în Regatul Unit. El a dorit să distrugă legislația de mediu atunci când era uh, ministru al educației, a dorit să scoată studiile privind mediul din uh, programă atunci când uh, avea celălalt mandat și sper că dumneavoastră vă veți asigura că nu se va întâmpla așa ceva și că ei nu se vor îndepărta de calea cea bună, respectiv nu vor aplica un dumping în domeniul mediului încercând să scape pur și simplu și să eludeze regulamentele, astfel încât Uniunea Europeană să fie afectată la nivel de mediu înconjurător. La fel ca și Trump, despre care știm că uh, nu este un susținător al uh, luptei împotriva schimbărilor climatice și pentru protecția mediului. Și apare aceeași amenințare în acest sens și dorim să ne asigurăm că nu vor exista probleme de dumping de mediu care să afecteze planeta. Acestea sunt cele două subiecte care mă interesează și vă rog dacă puteți să-mi răspundeți. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. În numele GUE, doamna Conecina. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că v-ați făcut timp să veniți astăzi alături de noi doresc să pornesc de la ceea ce ați precizat dumneavoastră. Cred că în discursul dumneavoastră ați spus ceva care mie mi se pare problematic. Apar uh, și sunt adoptate legi noi mereu, însă legislația actuală nu putem să o implementăm. Lipsesc planurile de acțiune și lipsește implementarea concretă în statele membre. Sunt în pregătire legi noi în permanență. Dar nu se poate să continuăm așa. Până una alta nu s-a implementat destul și cu toate acestea noi venim cu legi noi. Ce doriți ca vicepreședinte al Comisiei să faceți până la urmă? Pentru că fără ca aceste legi să fie implementate în statele membre, lucrurile nu pot funcționa și fără ca dumneavoastră, ca și comisie, să vă preluați rolul în ceea ce privește planurile de acțiune, nu se poate continua. Și nu este vorba numai despre rezistența antimicrobiană sau uh, economia circulară. Este vorba despre faptul că nu există planuri de acțiune pentru sănătate publică, pentru tuberculoză, pentru febră tifoidă. Pur și simplu nu se poate continua astfel. Trebuie să apucăm taurul de coarne și să ne concentrăm pe problemele reale. Statele membre nu sunt suficient de active și nici Comisia, dar venim mereu cu legi noi. Astăzi va trebui să plec, pentru că sunt nevoită să particip la votul de la o altă comisie. Din păcate va trebui să plec, dar uh, voi asculta pe web care vor fi răspunsurile dumneavoastră. Și sper să primesc un răspuns pozitiv din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc domnule Coneșna, în numele verzilor domnul Eckhout. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule Timmermans. Aș dori să vorbesc despre disruptorii endocrini, pentru că și acesta este un subiect care ne interesează foarte mult și pentru că uh, reglementarea este foarte importantă în acest domeniu. În 2013, Comisia folosea o reglementare mai bună ca o scuză pentru a veni cu o evaluare, un studiu de impact uh, în acest domeniu și pentru a se găsi niște criterii științifice pentru disruptorii endocrini. S-a spus că Comisia nu își păstrează promisiunile, nu și le respectă și că ar trebui urmați indicatorii uh, științifici în ceea ce privește acest subiect. Deci până și Curtea Europeană de Justiție a spus că trebuie să se continue activitatea pe, acest, uh, pe această cale. Însă, până una alta, nu a apărut nicio propunere din partea Comisiei. A existat o propunere inițială anul trecut, deci în iunie 2016, dar și în perioada respectivă, Comisia a încercat să schimbe legea printr-un act delegat. A încercat să schimbe textul uh, legislației privind pesticidele, iar Comisia și-a depășit mandatul în acest fel. Așadar, avem o sentință a Curții Europene de Justiție, avem serviciile juridice care spun că Comisia își depășește mandatul și interesul companiilor, pe de altă parte, care nu vor să se considere că produsul lor este un uh, disruptor endocrin care afectează sănătatea oamenilor. Așadar, întrebarea mea este, putem să ne asigurăm, într-un fel sau altul, că Comisia va veni cu o propunere în ceea ce privește criteriile științifice cu privire la uh, disruptorii endocrini, pentru că așteptăm de ani de zile acest lucru, a existat sentința Curții Europene de Justiție în acest sens și, și mai important, ați promis că nu veți schimba textul legislativ pe ușa din spate prin acte de legate, așa cum s-a întâmplat inițial. Avem nevoie de eforturile dumneavoastră pe această direcție în acest dosar, pentru că avem senzația că se întâmplă lucruri cam dubioase în acest dosar. Și dacă o reglementare mai bună se dorește, atunci ar trebui să ne asigurăm că nu se va întâmpla și nu se va proceda în acest fel. Președinta, mulțumesc domnule Eckhout, ultimul coordonator, doamna Giordano. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. În uh, comunicarea sa din 25 octombrie anul trecut referitor la programul său de lucru pentru 2017, Comisia Europeană spunea, citez, că își dorește să uh, lucreze în favoarea economiei circulare și să reducă, deci, uh, deșeurile plastice în mediul înconjurător. Câteva întrebări. Domnule comisar, în punerea în aplicare concretă a acestui program, ați putea să ne precizați care este locul acordat dezvoltării circuitelor scurte de producție și de consum la nivel local. O a doua întrebare, investițiile externe pentru Africa și pentru țările din vecinătatea Uniunii Europene, tocmai pentru a lupta împotriva cauzelor profunde ale migrației, pentru a promova creșterea durabilă și ocuparea. Puteți să ne dați ceva precizări în ceea ce privește modalitățile de punere în aplicare ale acestui plan? Pe de altă parte, Comisia își dorește, citez, să optimizeze contribuția PAC la dezvoltarea durabilă. Acum, întrebarea este cum doriți să armonizați acest lucru cu faptul că PAC are drept obiectiv sporirea fără limite a productivității, articolul 39 din TFUE cum am putea să sporim productivitatea în agricultură, în permanență și să protejăm în același timp și sănătatea cetățenilor europeni față de organisme modificate genetic și față de pesticide. În ceea ce privește emisiile din domeniul aviatic la nivel internațional, uh, sunteți de acord cu faptul că Organizația Aviatică Internațională este un actor pertinent în acest uh, domeniu sau considerați că Uniunea Europeană acționează singură? Mulțumesc. Am încheiat prima rundă de întrebări. Eu vă rog dacă veți uh, dori să răspundeți la acestea. Sigur, voi încerca să răspund la toate întrebările și dacă nu voi putea să răspund la vreuna, vă voi spune că voi reveni cu răspunsul. Voi voi ruga pe colegii mei să mă susțină, pentru că unii dintre colegi uh, dintre colegii mei sunt prezenți aici și dacă nu știu vreun răspuns, pentru că întrebările au fost foarte exacte, uh, voi apela la ajutorul acestora. Permiteți-mi să încep prin a răspunde la chestiunea care vizează sănătatea publică. have a mature legislative framework that ensures a high level of, of, of food safety. Există un uh, mare nivel de siguranță alimentară, uh, Există de asemenea regulamente în domeniul sănătății animale și în altele care au fost adoptate. În ultima vreme ne-am concentrat pe implementarea și uh, acestei legislații și să ne asigurăm că există siguranță alimentară în Europa. În ceea ce privește sănătatea publică, vom adopta în curând un uh, plan de acțiune în ceea ce privește rezistența antimicrobiană și uh, vom continua să luptăm împotriva rezistenței antimicrobiene și în continuare. Sper că Ăsta este un răspuns la ceea ce a întrebat domnul Lize. De asemenea, uh, există evaluări și în domeniul tehnologic care ne oferă ocazia de a promova eficiența uh, îngrijirii. Sigur că există multe eforturi care se fac pe seama implementării. Am lucrat și în ceea ce privește directiva privind tutunul, uh, decizia în ceea ce privește amenințările transfrontaliere în domeniul sănătății și altele. multe lucruri dintre cele pe care le facem uh, sunt sprijinite de statele membre, multe competențe sunt limitate în domeniul acesta în ceea ce ne privește și ne bazăm pe statele membre, folosim de asemenea uh, instrumente non-legislative, împărtășim cele mai bune practici și am observat că și statele membre sunt tot mai dispuse să colaboreze cu noi pentru că am insistat mult pe această direcție și este bine că și dumneavoastră faceți acest lucru pentru că ne este de ajutor. În ceea ce privește glifosatul, Concluzia EFSA și ECA că glifosatul nu ar trebui să fie clasificate ca substanțe cancerigene, cred că este în linie cu concluziile altor uh, organisme de reglementare, atât din Uniunea Europeană cât și din afara acesteia, inclusiv Canada, Australia, Noua Zeelandă, Japonia și, uh, de asemenea, organizații din domeniul alimentar. Singurul lucru și singura singurul pilon pe care ne sprijinim sunt dovezile științifice. Și sigur că este o chestiune de emotivitate și de alte considerente politice. Dacă ar fi să ținem cont numai de acestea um, și am lăsat deoparte um, dovezile științifice, ei bine, aceasta nu ar fi abordarea corectă. Pe 16 mai s-a căzut de acord ca Comisia să reia discuția cu statele membre cu privire la uh, reînnoirea certificatului pentru utilizarea glifosatului în Uniunea Europeană. Concluziile au fost menționate înainte. Vom colabora în continuare cu statele membre pentru a găsi cea mai bună soluție care să ofere cea mai bună protecție sănătății umane și mediului, așa cum se prevede și în legislația europeană. îi transmit acest lucru și domnului Eckhout, sigur că totul trebuie să fie sănătos din punct de vedere juridic. Ne așteptăm, uh, așteptăm uh, avizul din partea organizațiilor din domeniu. Uh, în această lună vom mai primi un astfel de aviz. Vor urma discuții cu statele membre și cu reprezentanții acestora în timpul verii și apoi vom trece la vot în această privință. În ceea ce privește strategia pentru biodiversitate. Da, am avut o dezbatere foarte aprofundată chiar săptămâna trecută cu reprezentanți din partea autorităților locale și regionale care și-au exprimat îngrijorările în ceea ce privește biodiversitatea. Aceasta este redusă peste tot în Uniunea Europeană și oamenii sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă. De aceea cred că trebuie să fim atenți, mai ales la nivel de punere în aplicare. Să avem acele măsuri noi în planul de acțiune pe care îl prezentăm săptămâna aceasta, da, avem măsuri, însă oamenii trebuie să vadă efectele uh, scontate concret deci e clar că e nevoie de o cooperare cu statele membre în acest sens, dar și cu alte autorități la nivel local sau regional. Apoi, dumpingul de mediu. Evident, e un subiect important. Ca și consecința unor alegeri la nivel politic. Din păcate, există un stat membru care s-a pronunțat pentru a ieși din Uniunea Europeană dar mai există și alte state membre în care există acest sentiment că legislația europeană interferează prea mult cu ceea ce se întâmplă în intern și că e vorba de birocrați care nu au legitimitate. Dar uh, e clar că vom fi atenți la acest lucru și pentru a discuta despre dumpingul de mediu, pentru a explica că acest lucru dăunează și economiei, ceva foarte clar. În lumea occidentală e evident acest lucru. Trebuie să avem o economie care să nu reprezinte o povară pentru mediul înconjurător. Dacă în continuare economia va pune presiune asupra mediului, atunci transformarea aceasta economică va fi mult mai costisitoare și nu neapărat încununată de succes. Și e clar că trebuie să reducem presiunile nocive asupra mediului înconjurător. Eu cred că politicile Politicile care au drept scop reînvierea, nu știu, industriei bazată pe cărbune sau care nu dorește să găsească alte surse de creare de locuri de muncă decât acea industrie. Bun, înțelegem. E clar că suferă din punct de vedere economic, dar uh, Uh, știu că situația e grea pentru mineri, eu cunosc foarte bine această categorie, uh, am experiență în domeniu, însă dacă nu ne adaptăm, dacă nu evoluăm, oricum lucrurile vor fi și mai grele pentru acești oameni. Și uh, sunt oameni în afara Uniunii Europene care gândesc acest lucru de asemenea, nu numai în Uniune. Apoi, implementarea, doamna Conecica. Vreau să ne asigurăm că monitorizăm și felul în care obligațiile pe care le avem ca și uh, uh, gardiana tratatelor să fie clar îndeplinite, dar nu numai de noi, ci și de statele membre și în mod foarte clar Comisia este doritoare să înceapă o, o procedură de infracțiune dacă până la urmă e singurul instrument de care vom dispune. Încă o dată, eu cred că e vorba de viitorul nostru și nu e un lux, ci e un element esențial pentru modelul nostru economic, oricare ar fi el. Avem nevoie de protecția mediului. Mediul face parte din acest model economic și să fim clari în acest sens. Apoi, în ceea ce privește perturbatorii endocrini, am să încerc să răspund la această întrebare Domnul Eckhout spunea Uh, și sunt gata să vă transmit toate aceste informații, dar nu le-am la mine acum, vi le transmit ulterior. ne am încercat să lucrăm cu statele membre și e clar că ne dorim ca astfel de criterii clare să fie adoptate. Știu că dumneavoastră ați fost foarte precis în aceste uh, întrebări pe care le-ați pus și nu vreau să vă dau răspunsuri așa, la grămadă. Prefer să vă răspuns în detaliu, uh, cu argumente și cu uh, uh, explicații. Uh, am să fac asta ulterior. Apoi, doamna Dornano. Și dânsa avea întrebări foarte precise. Eu cred că Trebuie să ne asigurăm că și la nivel local putem crea rețele pentru a preîntâmpina risipa. E clar că multe lucruri pot fi produse și consumate la nivel local. Asta e ceva care se întâmplă deja, e o tendință. Spre exemplu, aprovizionarea cu energie devine ceva mult mai organizat la nivel local, personal. Apoi, gestionarea deșeurilor, de asemenea, trebuie să fim într-o poziție să discutăm cu autoritățile locale. E adevărat, asta face parte dintr-un plan mai amplu, dar lucrurile pot fi organizate la nivel local. Apoi ați menționat sectorul agriculturii și viitorul politicilor din domeniu. Nu o să fim în măsură să menținem biodiversitatea, să o consolidăm, să avem o producție durabilă de alimente să menținem mediul, să-l protejăm dacă nu avem un angajament de plin din partea fermierilor peste tot în Uniunea Europeană. Nu putem face asta fără fermieri. Și cu siguranță nu putem face nici împotriva fermierilor, fără cooperarea lor. Deci e clar că e o strategie care trebuie să fie dezvoltată pe parcurs, în așa fel încât să ecologizăm toate aceste politici, să înverzim aceste măsuri și comunitatea fermierilor din Europa să înțeleagă ce dorim. E adevărat, dumneavoastră ați spus, uh, figurează în tratate obiectivul politicii agricole de, uh, comune agricole, dar obiectivul acela, așa cum a fost el uh, definit în tratate, trebuie să fie astăzi implementat în mod diferit decât cum a fost definit acum 50 de ani. E clar că lucrurile astea se vor face diferit pentru că durabilitatea este primul criteriu. Dacă vrem să uh, ne îndeplinim uh, uh, obiectivele, să avem un nivel ridicat de producție și de siguranță alimentară pentru cetățeni, e clar că mediul trebuie să fie unul bun, sănătos. Nu avem cum altfel. Eu cred cu tărie în acest lucru. Și nu prea văd cum problema migrației este legată în felul în care ați formulat dumneavoastră lucrurile de ceea ce spuneam. Mult, mare parte din migrație este cauzată de deșertificare, mai ales în anumite țări africane, uneori chiar și în anumite țări din Europa de anumite politici eronate. Dovezile științificele sunt atât de clare în domeniu. Este ceva realizat, omul și-a făcut-o cu mâna lui și avem o răspundere colectivă, tocmai pentru a lupta împotriva deșertificării în Africa, pentru a oferi oportunități acestor oameni de a-și menține biodiversitatea. Și e clar că sunt factori care împing oamenii înspre migrație în alte părți ale lumii, chiar și în Europa. Și există o legătură cu politicile migratorii și politicile de mediu? Cu siguranță. Gândiți-vă la neajunsurile în ceea ce privește volumul de apă disponibil și felul în care pot crea, acest lucru poate crea fluxuri migratorii și poate duce la atâtea decese în Mediterana. E clar că există o legătură între aceste elemente și trebuie să fim conștienți de asta. Mulțumesc că am încercat să răspund la toate întrebările, doamna președinte. Thank you very much. I think uh, you did a very good job in addressing Mulțumim pentru aceste răspunsuri la întrebările ce au fost evocate. Sper că uh, poate toată lumea este mulțumită de răspunsul primit, poate unii nu sunt mulțumiți, însă asta e. Și acum vom avea o a doua rundă de întrebări și răspunsuri din partea colegilor. Și am să încep mai întâi cu domnul Ivo Belet. Mulțumesc, doamna președinte, domnule vicepreședinte. Acordul de la Paris. Ce s-a întâmplat apoi la Washington? E clar că unul dintre actorii principali a ieșit din joc și sunt îngrijorări. Cum putem uh, garanta o, uh, o, un nivel global de acțiune? Deci îngrijorările se accentuează acum și e clar că au fost avansate tot felul de idei în ultimele zile. Ar fi tentant să impunem o taxă de import pe carbon în Uniunea Europeană. Nu prea sunt convins că ar fi o idee așa de bună. Dar poate ne-am putea gândi la alte mecanisme și instrumente pentru a coopta anumite țări care nu își respectă angajamentele în cadrul uh, acordului de la Paris. Să le putem coopta în sistemul uh, de emisii uh, european pe care îl avem. Știți că acum negociem reforma ETS și recent Financial Times a spus că orice mecanism în acest domeniu ar fi mult prea complex, dar în același timp este exact ceea ce face și statul California în momentul de față. A fost chiar eh, anunțat în februarie și e o propunere pentru statul California de a avea o astfel de eh, schemă de eh, licitații de emisii. Deci e ceva foarte asemănător cu ceea ce avem deja în Europa și dacă e posibil în California, mă gândesc că până la urmă poate Uniunea Europeană poate găsi o soluție rezilientă care să ne permită să construim un astfel de sistem, să-l conectăm cu cel din Corea de Sud, cu cel din California, tocmai pentru a avea o concordanță între ceea ce avem noi și ceea ce există și în alte părți, în așa fel încât să găsim o soluție coerentă în așa fel încât aceste industrii din aceste diferite părți ale lumii să, fie tratate pe picior de egalitate sub aceeași egidă. Mulțumim foarte mult pentru această întrebare, domnule Belet, și acum domnul Paniu. Doamnă președinte, domnule vicepreședinte, aș vrea să mă refer și eu la uh, angajamentele sau dezangajamentele președintelui uh, Trump față de acordul de la Paris. Mulți observatori spun astăzi că acordul de la Paris se va aplica fără fără Trump, dar uh, asta nu înseamnă că nu se va aplica cu poporul american. Poporul american uh, în ultimele săptămâni nu e chiar așa de acord cu președintele său. De când a anunțat această retragere, administrația americană acum e confruntată cu un fel de tabără anti-Trump în 5 iunie, uh, fostul primar din New York a înaintat Națiunilor Unite o scrisoare în care spunea suntem în continuare parte la acest acord și că autoritățile americane își doresc să reducă cu 28% emisiile până în 2025. Era angajamentul uh, președintelui Obama cu ocazia COP21. Deci, în calitate de raport pentru uh, aviz în ceea ce urește punerea în aplicare acordului COP în regiunile europene și orașele europene, vreau să subliniez că uh, Um, autoritățile locale și regionale au mult mai multă putere și competență pentru a lupta împotriva poluării aerului, pentru a implementa noi reguli de mediu. Și deci Uniunea Europeană, după părerea mea, trebuie rapid să organizeze o cooperare pe mai multe niveluri cu statele americane, cu orașele americane și cu întreprinderile americane. Și ne puteți spune, domnule vicepreședinte, dacă eventual aveți o agendă de lucru în acest sens, în ce fel și în cum Uniunea Europeană va reuși să promoveze, să consolideze aceste relații cu statele federate, cu orașele și cu organizațiile și întreprinderile americane care doresc să colaboreze în spiritul angajamentelor luate de președintele Obama la COP21. Mulțumesc și acum domnul Lavia. Grazie, signor. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră aici în această seară și pentru răspunsurile detaliate pe care ni le oferiți. Eu aș continua pe tematica aceasta a acordului de la Paris și când vine vorba, bineînțeles, de nebunească decizia lui Trump de a se retrage din acest acord. Trebuie să înțelegem global care ar fi uh, uh, efectele acestei alegeri. Ce facem noi dincolo de asta? Comisia a venit cu o serie de propuneri legislative, un adevărat pachet menționat aici, mai multe pachete, economia circulară, LULUCF, uh, effort sharing, ETS și așa mai departe. Însă, bineînțeles, E vorba și de noul program de lucru al Comisiei care este în pregătire. Ce dorește așadar Comisia să facă pentru a putea să continue implementarea acordului de la Paris? Care sunt propuneri legislative uh, care se vor reflecta în programul de lucru al Comisiei uh, în această optică? Deoarece ar fi bine să avem la timp informații din partea Comisiei în legătură cu intențiile sale. Asta ne-ar putea uh, Uh, ajuta pe noi aici la Parlament pentru a putea să reflectăm și pentru a putea, la rândul nostru, să oferim uh, orientări înainte ca propunerile să fie bătute în cuie. Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Bonafe. Vicepreședinte. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte și eu uh, m-aș uh, opri asupra acordului de la Paris, care, bineînțeles, ne afectează foarte mult uh, privind ultimele știri. Și aș pune un accent un pic diferit față de antevorbitorii mei. Este foarte clar că Statele Unite au luat o hotărâre definitivă, pentru că și la Bolonia astăzi, la G7, întâlnirea privind mediul, a fost reconfirmată această hotărâre și G7 devine G7-1 în această optică. Într-adevăr, aveți dreptate, Europa trebuie să rămână liber, lider în acest sens, pentru că dacă vrem să combatem schimbările climatice, dacă dorim să avem economie săracă în dioxid de carbon, trebuie să uh, gândim lucrurile mai global și să nu uităm că avem și avantaje competitive de obținut din această mutație. Dacă vrem să fim credibili în Europa, trebuie să ne fixăm niște obiective, dar să le și atingem. Și noastră sunteți un uh, politician uh, pragmatic și știți foarte bine că atunci când vrei să obții ceva, trebuie să și investești. Și atunci, după părerea mea, cel mai bine ar fi ca să avem un buget european consacrat exact acestui gen de investiții. N-am putea oare ca din pactul de stabilitate așadar să uh, scădem uh, uh, tocmai acele proiecte din deficit, acele proiecte uh, locale, regionale, care vizează um, infrastructură pentru economia circulară sau renovarea școlilor și așa mai departe. Iată, mă opresc aici deocamdată cu aceste uh, întrebări. Vă mulțumesc. Very much. Now, Mr. Mulțumesc, doamna președinte. Mare surpriză pentru mine. Mulțumesc foarte mult, apreciez subiectele pe care le-ați ales. Am câteva întrebări foarte concrete și dați-mi voie să le formulez în limba mea maternă, în maghiară. Juncker elnök úr ígéretet tett a în momentul în care președintele Juncker a fost ales, a promis ca deciziile referitoare la uh, organismele modificate genetic să fie luate la mai în mod mai democratic. Știm că e un subiect dificil. Discutăm aici despre trei feluri de grâu care se află acum într-o procedură de autorizare pe teritoriul Uniunii Europene. În 2016, în noiembrie, Parlamentul a respins aceste autorizații și cu o largă majoritate. Iar la Consiliu, moțiunea nu a obținut nici acolo majoritatea calificată din partea statelor membre. Deci este evident că mare parte dintre statele membre ale Uniunii Europene sunt împotriva autorizațiilor pentru aceste organisme modificate genetic sau pentru aceste produse modificate genetic. Acum aș dori să știu care este poziția noastră personală pe acest subiect. Știu că dumneavoastră respectați procesul democratic de luare a deciziilor, dar aș vrea să știu care este și părerea noastră personală. Mulțumesc, domnul Dans. Mulțumesc, domnule, doamna președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră. Am să încep câteva, uh, prin a mă referi la obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Eu sunt raportor pe acest subiect și uh, e o recomandare din partea Comisiei um, care nouă ne place foarte mult pentru că știu că dumneavoastră veți conduce lucrurile în acest sens. Avem un consens la nivel de factori interesanți și anume că e nevoie de o muncă orizontală uh, atunci când discutăm și cu Comisia. Și există discuții cu autoritățile locale, regionale, naționale, cu instituțiile europene, însă puteți să ne dați niște asigurări astăzi în ceea ce privește niște exemple concrete. Cum anume această muncă se va organiza și cum vom obține rezultate? Mulțumesc. acum domnul Florenț. Uh, da, uh, cred că trebuie să mai spun ceva uh, referitor la domnul Trump. Cred că ar trebui să ne temem de ceea ce se întâmplă. Pentru că dacă Uniunea Europeană, în ceea ce privește politica climatică, va lucra în continuare inovând, atunci industria va fi tot mai inovatoare. Și atunci uh, industria americană nu va putea să proceseze altfel decât să urmeze industria europeană dacă dorește să ocupe un loc bun pe piața mondială. Așadar, Trump este doar o apariție enervantă, însă nu ar trebui să uh, ne încăpățânăm și să credem că este așa o problemă mare, ci să ne continuăm politica pentru că ceilalți ne vor urma. Și chiar și cei din Statele Unite, pentru că sunt mulți care sunt angajați pe această direcție acolo. Domnule vicepreședinte, discursul dumneavoastră mi-a plăcut. Ați uh, vorbit despre 17 puncte, uh, obiectivele de dezvoltare durabilă, ați făcut și un inventar, după care um, n-am înțeles exact cum stau lucrurile, pentru că um, a urmat o înșiruire care este plină de lacune. Și aș vrea să mă adresez câteva întrebări, pentru că poate n-am înțeles eu bine. Dar uh, în ceea ce privește um, puritatea aerului, n-am înțeles bine cum stau lucrurile. Flora, fauna, de asemenea, există un plan de acțiune, dar ce conține acesta? Cum se procedează? Iar uh, plângerea pe care am uh, primit-o eu din țara mea, ei bine, acesta nu se referă la aceste uh, la lucrurile pe care le-ați menționat noastră în acest document. Și mă interesează și protecția plantelor. Deci, cred că avem nevoie de o nouă generație de produse de protecție a plantelor, pentru că interzicerea necotinoidelor um, nu știu dacă este suficientă. Cred că trebuie să spunem clar industriei că este nevoie de o generație nouă de produse de protecție a plantelor care uh, sunt foarte importante. Eu locuiesc într-o zonă care este protejată din punctul de vedere al apei și acolo se găsește absolut orice. Și trebuie să transmitem industriei că avem nevoie de mijloace noi de protecție a plantelor. Și această prelungire pe care am făcut-o acum câțiva ani, ei bine, aceasta este uh, foarte periculoasă. Avem nevoie de o nouă generație. Puteți să spuneți ceva în această privință, vă rog, și încă ceva în ceea ce privește agricultorii. Avem o problemă de conștiință în această privință. Și doresc să vă rog, în ceea ce privește strategia de durabilitate, e bine să promovați această schimbare de mentalitate. Cei tineri Mm, urmează această tendință, dar cel mai bătrâni, ei bine, acolo situația este catastrofală. Așadar, abordați-i pe cei tineri, explicați-le care sunt obiectivele noastre și care este calea de urmat, pentru că atunci ei vor uh, acționa. Pentru că nu are niciun rost să ne implicăm emoțional, să îi tratăm astfel pe cei mai uh, în vârstă, ci cred că trebuie să îi uh, abordăm pe cei tineri și Cred că nu vom face acest lucru degeaba. Președinte, mulțumesc, doamna Pauls. Mulțumesc. Aș vrea să mă concentrez pe convenția de la Arcus. Arhus. Comitetul de conformitate pentru această convenție, în martie, pe 17 martie 2017, uh, a constatat că nu se respectă din partea Uniunii Europene articolul 19 ale convenției de la Arhus și am fost surprinsă să constat că niciun ONG sau vreun persoană ar fi primit uh, posibilitatea de a lua cuvântul în fața Curții Europene de Justiție pentru a uh, putea argumenta această decizie. Pentru că existat și un refuz de a dezvălui anumite uh, documente și comitetul va avea recomandări care vor fi înaintate Uh, bordului de conducere al Convenției de la Arhus și sesiunea va avea loc în septembrie 2017 iar de la uh, stabilirea mecanismului de conformitate în 2002, constatările principale ale comitetului au fost întotdeauna preluate de membri, de plenara de membri, de către ședința părților, cu sprijinul UE. Și atunci, în acest caz, ce va face UE? împotriva propriului său caz în cadrul acestei convenții de la Arhus. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Avem, uh, printre altele, în discuție LULUCF și modificările legate de uh, silvicultură și folosirea terenurilor. Și suntem de obicei uh, destul de dezbinați, dar toată lumea, uh, dincolo de grupurile politice, uh, spune că trebuie să plantăm mai mulți copaci, pentru că asta va reduce emisiile de dioxid de carbon și apoi să folosim mai mult lemnul ca material de construcție. Ați menționat că plasticul reprezintă mai bine de 10% din emisiile globale de CO2 și știm foarte bine că cimentul reprezintă 8% pe plan internațional uh, când vine vorba de CO2 și atunci cu cât construim mai mult din lemn, cu atât mai bine. Și uh, recent uh, anumite semnale de alarme de alarmă au fost trase în legătură cu uh, înălțimea clădirilor, așa cum s-a tras atenția asupra problemei incendiilor potențiale la aceste clădiri din uh, lemn. E adevărat că lemnul cheresteaua are un ciclu aparte de ardere, Ehm, spre o deosebire de alte materiale. Ehm, clădirile din sticlă și din ciment eh, nu se știe în ce mod eh, se vor prăbuși la un moment dat în urma unui incendiu, pe când cel puțin pentru pompieri o clădire din lemn știm cum se va prăbuși. Asta este important. În orice caz, eh, în Portland s-a construit o clădire din lemn foarte, e, e foarte, foarte înaltă, dar ea va fi depășită în curând la Viena de una de 24 de etaje, tot, tot din lemn. Și atunci schimbările climatice, contracarate de clădiri din lemn, asta ar fi ce propun eu. Și atunci vreau să vă întreb, domnule vicepreședinte, ați sprijini aceste demersuri de construcții din lemn? Um, pentru a combate schimbările climatice. Vă mulțumesc foarte mult și vreau să întreb um, pe ceilalți colegi din sală dacă doresc să pună întrebări domnului Timmermans. Se pare că nu, așa că, domnule Timmermans, aveți cuvântul pentru a reacționa. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și o să încerc să răspund la întrebările care mi-au fost adresate. Este clar că mulți dintre membrii comisiei dumneavoastră sunt foarte axați pe acordul de la Paris și pe modul în care noi ne asumăm răspunderea astfel încât acest acord de la Paris să devină un succes, indiferent de ce a hotărât Trump, și anume faptul că dorește să se retragă sau s-a și retras din acest uh, acord. Noi ne-am exprimat regretul și dezamăgirea puternice în legătură cu această decizie nefericită, însă am putea, pe de altă parte, să ne simțim încurajați de multele declarații de sprijin pentru acordul de la Paris, nu numai din partea aproape tuturor țărilor din lume, ci și din partea uh, atâtor tuturor entități din Statele Unite. Am văzut, de pildă, un, o publicitate în New York Times unde se vedea că foarte multe companii americane de primă importanță doresc să sprijine și sprijină activ acordul și sunt împotriva deciziei administrației americane și trebuie spus că nu deseori se întâmplă așa ceva. Și atunci, iată, există posibilitatea de a da un imbold, un nou imbold acestui acord de la Paris. Pentru majoritatea oamenilor, chiar și în Statele Unite, că e vorba de firme, că e vorba de autorități locale uh, și așa mai departe, um, e important ca acest acord să aibă succes. Ei doresc să facă parte din aceste demersuri și de aici și nevoia de a avea și noi parteneriate, adică nu vechiul raport vestfalian între uh, state, națiune, state suverane. De ce să nu avem parteneriate directe cum ar fi un stat american uh, precum uh, California, de pildă? Cred că este o mare oportunitate. De ce să nu să existe o alianță de aur între Paris și Pittsburgh. Sunt atâtea lucruri care pot fi făcute în acest sens. Și atunci e destul de interesant faptul că, da, acordul de la Paris, din punct de vedere juridic, nu este acordul cel mai puternic, dar este o puternică declarație de intenție internațională care ar putea apoi, de ce nu, să modifice relațiile geopolitice uh, internaționale și să aibă incidență asupra mediului și așa mai departe pentru că nu mai suntem într-o situație în care discutăm uh, între state-națiune, vechea metaforă vestfaliană, ci putem să avem uh, de a face cu o nouă paradigmă. Este o oportunitate așadar și putem să avem noi parteneriate. Uh, nu numai chinezii și alte state își doresc ca Uniunea Europeană să fie lider și să existe o dinamică pozitivă în acest sens. Și cred sincer că așa ceva este sprijinit cu tărie și de către majoritatea cetățenilor din toată lumea. Comunitatea globală este pentru așa ceva. Domnul Belet s-a referit la altceva, și anume prețul dioxidului de carbon. Eh, trebuie neapărat să rezolvăm aici eh, problema aceasta. Nu avem eh, de ales. Trebuie să dăm un preț pentru toate aceste lucruri negative care se petrec pe planeta noastră, că e vorba de emisii, că e vorba de alte lucruri. În ce privește LULUCF uh, am lucrat bine împreună cu experții la Comisia Europeană, însă acum, acum e nevoie pur și simplu de voință politică pentru ca negocierile să uh, meargă bine. Eu voi face tot ce pot la nivelul meu și voi discuta cu statele membre să le spun că este o ocazie ocazie ca ei să progreseze, să arătăm cetățenilor și tuturora firmelor că ne dorim ca uh, și ETS să sprijine eforturile menționate în acordul de la Paris. Nu va fi simplu, dar este ceva fezabil. Nu cred că măsurile la graniță ar fi uh, o idee genială și cred că OMC-ul atât așteaptă. Uh, nu cred că am avea sorți de izbândă cu astfel de măsură. Nu știu cât de fezabilă este așa ceva. Este ceea ce îmi spun uh, principalii actori și nu cred că nici Statele Unite uh, uh, să sprijine așa ceva. Deci cred că sistemul ETS european are un atu și anume acela de a armoniza alocarea de cote de emisii între toate statele membre. Și dacă se iau măsuri la graniță, atunci se subminează uh, acest obiectiv. Și, în orice caz, eu mențin optimismul. Oricum, el este mai mare decât în trecut. Iar domnul Lavia întreabă ce înseamnă toate aceste lucruri în lumina programului Comisiei. Deci, da, este un mesaj din partea domniei sale, cum că noi, Comisia, trebuie să fim atenți la ce ne spuneți în pregătirea propriului nostru program de lucru pe anul viitor. Apoi, uh, înțeleg că aceste lucruri sunt legate și de investiții. Am avut o conferință săptămâna trecută la Bruxelles și acum câteva săptămâni m-am deplasat și la New York, m-am adresat sectorului privat, iar sectorul privat este gata să investească, însă ne cere în schimb, certitudine juridică pe termen mai lung. Cred că asta este cea mai importantă cerință a firmelor, a sectorului privat să aibă uh, certitudine juridică până în 2030. Este ce mi se comunică tot timpul. 2020 deja nu mai este un orizont temporal suficient de îndepărtat. E nevoie de mai mult pentru a permite sectorului privat chiar să investească în acest domeniu. Deci dacă dorim să avem sorți de izbândă, trebuie să ne asigurăm că ce dorim pentru 2030 se potrivește perfect cu linia pe care ne-am fixat-o pentru 2020 și, pe de altă parte, perfect coerent cu obiectivele ODD. E bine, această coerență și consecvență sunt foarte importante pentru sectorul privat din partea noastră, a europenilor. Și atunci când Jacques Delors a, uh, a avut acea hotărâre a, uh, istorică, a, uh, este un context similar cu cel de astăzi. E vorba de costuri. Uh, și, de fapt, nu costurile au împiedicat pe cei care au dorit să, să facă piață în această, parte din această piață, pentru că astfel am putut să fixăm și cele mai înalte standarde și cam așa stau lucrurile și pentru investițiile de acest gen. Se pot face dacă oferim mai multă certitudine și stabilitate și securitate. În ce privește platforma multi-stakeholder, participarea părților interesate și cum poate ea să aibă loc, într-adevăr, ați întrebat cum interacționăm cu cei care sunt acolo pe teren și se izbesc de, izbesc de rezultatele concrete. Este ceea ce transpare din contactele mele cu uh, autoritățile locale. Am cooperat și cooperăm foarte strâns cu Comitetul Regiunilor, care la rândul uh, său este foarte informat de ce fac uh, membrii săi, care la rândul său sunt foarte bine, rândul lor sunt foarte conectați în teritoriu. Deci există aceste ramificații și dacă avem această platformă, ar însemna să mai scoatem puțin din izolare Bruselul. Și, într-adevăr, Comitetul Regiunilor și el, la rândul său, trebuie să joace propria credibilitate, trebuie să fie mai prezent pe teritoriu. Uh, cu toții să ieșim din această bulă a Bruselului și să fim mai prezenți. Asta ar fi ideea. Există niște activități specifice care sunt hotărâte um, ca această platformă să funcționeze, apoi vor exista și niște rapoarte. Uh, în orice caz, entuziasmul a fost foarte mare atunci când am lansat această inițiativă. Foarte mulți au fost dornici și iată o modalitate de a îmbunătăți uh, metoda de lucru. Domnul Florence a abordat problema fermierilor și așa mai departe. Înțeleg ce a spus și am vorbit și mai devreme despre un aspect și să fie cât se poate de clar. Nu vom obține rezultatele scontate fără fermieri sau împotriva acestora. Trebuie să ne asigurăm că fermierii sunt neîncetat implicați în aceste eforturi și de aceea vom avea foarte mare nevoie de noile tehnologii pentru a-i apropia pe noi uh, de fermieri, pentru că astăzi în zona ecologizării avem foarte multe uh, provocări majore, pentru că pentru fermele mici, de pildă, legislația este foarte complexă, povara pe umerii acestor fermieri, mici fermieri, este enormă și Verhoeven asta își dorește, să folosească tehnologia, tehnologia cu senzori, etc. Uh, operabilitatea, interoperabilitatea sistemelor pentru a ajuta pe acești mici fermieri. Și exact asta se întâmplă și cu tinerii fermieri. Uh, pentru ei este foarte clar că nu poți să faci agricultura astăzi dacă nu respecti mediul înconjurător. Este simplu. Și mă bucur că există entuziasm și că astfel uh, sunt alungate și o serie de stereotipuri care circulă în acest domeniu în legătură în ca, cu modul în care putem să continuăm. Ce privește convenția de la Arhus, sunt pe deplin uh, conștient de problema menționată de doamna Harms. Suntem pe cale de a ne defini poziția. Însă, atenție, aș spune, ca să nu uh, înțelegem greșit situația juridică. Uniunea Europeană a spus că făcând parte la Convenția de la Arhus. Aceasta este o hotărâre care trebuie să respecte pe deplin uh, ordinea juridică europeană. Nu putem să intrăm într-o convenție care să modifice baza noastră juridică din tratate. Uh, înțeleg care e situația, o analizăm <clears throat> și veți afla în curând uh, știri din acest domeniu. Doamna Harms are dreptate, lucrurile nu pot să rămână așa cum sunt acum. Și e adevărat că uh, trebuie să domnească claritatea. Cât privește pădurile, folosirea... Nu, se corectează domnul Timmermans, nu, organismele modificate genetic. Mi-aș cerut opinia personală. Și aș dori să o împărtășesc cu dumneavoastră, pentru că cunosc acest dosar și din uh, alte momente ale carierei mele. Am fost ministru și am discutat aceste lucruri la Consiliul de Ministri pe vremuri. Și la vremea aceea, pentru mine, pentru omologii mei din alte țări, era o situație foarte bizară. Toată lumea, cu excepția unui stat membru, toată lumea dorea să meargă într-o direcție, dar din pricina comitologiei, în fine, uh, și nici comisia nu ne-a ajutat și uh, tot aici comitologia și-a arătat uh, limitele. A fost o frustrare pentru toată lumea, pentru că nici opinia publică nu a priceput ce s-a întâmplat, însă vreau să spun cu prudență că uh, apoi statele membre au tendința de a da vina pe comisie când astfel de lucruri se întâmplă și asta se întâmplă și cu, glicof- cu glicosatul, glicosatul și și cu OMG-urile. Juncker este foarte iritat de ce se întâmplă, pentru că există o discuție politică, există o direcție uh, și dintr-o dată, din cauza regulilor de comitologie, uh, ne trezim într-o situație în care statele membre dau uh, vina pe comisie când ceva nu merge bine. Încercăm să modificăm așa, uh, aceste lucruri. Dorim să existe o însușire mai profundă din punct de vedere politic a acestor discuții și să fie o mai mare responsabilizare în statele membre. M-ați întrebat ce cred eu personal. Eu cred că uh, Trebuie să continuăm să reglementăm lucrurile, dar numai în lumina dovezilor științifice. Nu trebuie să existe dovezi. Dacă există, do- ă, nu trebuie să existe, mă scuzați, dubii. Dacă există îndoieli, ele trebuie să fie iar și iar trecute prin sita cercetărilor științifice. Deci numai dovezile științifice ă, sunt importante aici și fiecare apoi trebuie să-și asume răspunderea la nivelul Consiliului cât privește pădurile și folosirea terenurilor. Nu știam nimic despre această clădire de care mi-ați spus, construită din lemn. Cred că este o ocazie <clears throat> cât se poate de interesantă pentru noi de a schimba modul în care construim și de a modifica modul în care vedem astăzi cimentul. În ultimii 15 uh, ani s-a folosit uh, <clears throat> mai mult uh, ciment și multe alte resurse naturale decât în toată istoria umanității în întregimea sa. Deci este complet uh, nesustenabil. Trebuie să uh, înțelegem că putem să construim construcții care nu durează o veșnicie, dar dacă ele nu durează să poată să fie reciclate elementele respective și tot așa și lemnul poate să joace un rol important. Și atunci rolul pădurilor este important, dar într-un mod sustenabil, de unde și agenda pentru <clears throat> bio sustenabilitate. Pentru că, bineînțeles, aici trebuie să avem o strategie cuprinzătoare, în care eu cred cu tărie, doamnă președinte, nu am zăbovit prea mult peste timpul acordat. Sper, sper că am răspuns la toate întrebările membrilor dumneavoastră și dacă cumva considerați că nu ați primit răspunsurile uh, necesare, nu ezitați să mă contactați pe mine sau pe colegii mei în scris. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a avea un schimb de vedere cu dumneavoastră. President. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Trebuie să spun că Așteptăm ca Comisia să ne arate care este drumul în ceea ce privește uh, credibilitatea și susținerea acesteia cu privire la dovezile științifice care provin din partea agențiilor. Dacă vă întrebați dacă au existat discuții la comisie cu privire la modificarea metodei de lucru a ECAR sau a altor agenții, E bine, există propriile studii uh, realizate de experți din partea acestor instituții și acestea trebuie urmărite, însă uh, despre aceasta vom discuta altă dată. Vă mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat și pentru părerea pe care ați exprimat-o în această privință și vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi astăzi și, de asemenea, pentru cooperarea cu noi. Vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră. Dragi colegi, cu acesta încheiem uh, ședința noastră de astăzi. Permiteți-mi să vă reamintesc de întâlnirea de miercuri cu președinta Republicii Marshall și de următoarea ședință care va avea loc pe 21 iunie.